Prendiamo po- Bună dimineața tuturor! Doamnelor și domnilor, vă rugăm, vă rog să luați loc. Sì. Direi di iniziare, prendiamo posto. Salut. Vă rog să luați loc. Salut de asemenea și publicul prezent în această dimineață. Ședința se reia. Astăzi avem o zi importantă, după cum știți cu toții. Pe ordinea de zi avem prezentarea Colegiului de Comisar și a programului Comisiei din partea doamnei președinte aleasă a Comisiei Europene. Îi vom da cuvântul imediat doamnei Ursula von der Leyen, care ne va face o primă prezentare. Aveți cuvântul, doamna președinte. 27 noiembrie, exact acum 30 de ani, ceasul bătea ora 12. Băteau clopotele bisericilor, sirenele sunau, iar lucrătorii își depuneau uneltele. Uzinele, minele și prăvăliile se goleau pe măsură ce străzile se umpleau cu dans și cu speranță. Greva generală de două ore, istorică, în mijlocul Revoluției de Catifea, a trimis oamenii din Praga și Bratislava în stradă pentru a participa la frumusețe, un val de libertate, curaj și unitate. Pentru mine aceste două ore de grevă generală arată ce înseamnă Uniunea Europeană, dintotdeauna. Pentru că nu e vorba de partide sau politică, de reguli sau regulamente, de piețe sau valute. Până la urmă, și mai presus de toate, Europa este despre oameni și despre aspirațiile lor. E vorba de oameni care sunt împreună pentru libertate, pentru valori, pentru un viitor mai bun, pur și simplu. Există un citat uh, de la Marele Václav Havel, unul din eroi de la 1989, care pentru mine iese în relief atunci când privesc viitorul. El a spus, Fă efort pentru ceva deoarece e bine, nu doar pentru că are o șansă de succes. Am ales acest citat deoarece în următorii cinci ani Uniunea noastră împreună va trebui să facă o transformare ce va aduce atingere fiecărei părți din societatea și economia noastră și vom face acest lucru pentru că e bine, nu pentru că va fi ușor. Uneori uităm că cele mai mărețe reușite au venit atunci când am fost îndrăzneți. Am fost îndrăzneți atunci când am căutat pacea în timp de durere. Am fost îndrăzneți atunci când am creat o piață unică și o monedă unică. Am fost îndrăzneți atunci când am uh, salutat în familia noastră pe cei care fuseseră afară în frig prea mult timp. Dar în anii din urmă a trebuit să ne concentrăm pe acum și aici administrând crize și urgențe, luptându-ne ca să menținem unitatea și solidaritatea noastră. Dacă am ieșit din aceste încercări mai puternici și eu cred că am reușit asta, e în bună măsură grație leadershipului și convingerii predecesorului meu, Jean-Claude Juncker, un mare european, pentru că și-a devotat inima și sufletul și viața Uniunii, iar moștenirea lui uh, vorbește de la sine. Jean-Claude, îți mulțumim cu toții. Doamnelor și domnilor eurodeputați, cu patru luni în urmă mi-ați acordat încrederea dumneavoastră. De atunci m-am întâlnit cu toate grupurile politice și cu toți șefii de state și guverne. Împreună am format o echipă europeană excepțională. Dumneavoastră, deputația Parlamentului European, ați audiat fiecare, pe fiecare din colegii mei și v-am promis să vă ascult, eu personal, și este în tocmai ceea ce am făcut. Și voi continua să o fac. Alături de Maroș Sefcovici și toți ceilalți membri ai colegiului. Adesea am fost de acord și, da, uneori nu am fost de acord. Pentru că Asta e democrația la lucru. Astăzi, aici, în inima acestei democrații europene, vă solicit susținerea pentru un nou start pentru Europa. Stimați eurodeputați, echipa pe care o votați astăzi vine din culturi diferite, țări diferite și au culori politice diferite. Avem profesori și fermieri, primari și miniștri, medici și diplomați, ingineri și antreprenori. Avem pe unii care s-au născut înainte ca zidul Berlinului să se fi construit și cei care s-au născut după ce zidul Berlinului a căzut, cei care au trăit sub dictatură și cei care au ajutat tinerele democrații să se alăture Uniunii noastre. E o echipă cu aproape, aproape atâtea femei cât și bărbați. Doar o femeie ne mai lipsea până la perfectul echilibru de gen. Asta arată că am progresat, dar și că ne mai rămân multe de făcut. În calitate de primă femeie președinte a Comisiei Europene, fiecare membru al colegiului meu va avea un cabinet cu echilibru de gen pentru prima dată. Iar până la finalul mandatului nostru vom avea egalitate de gen la toate nivelurile administrației. Pentru prima dată, ceea ce va schimba complet fața comisiei. Fiecare membru al echipei mele își va aduce istoria personală și perspectiva asupra Europei. Fiecare își va avea propriile politici și priorități de administrat, dar cu toții împreună vom fi o echipă care lucrează în interesul comun al Europei. Vom fi o echipă care lucrează împreună cu acest Parlament și cu statele membre pentru a aborda provocările generației noastre. Suntem gata dar și mai important, Europa este gata. Iar mesajul meu e simplu. Haideți să trecem la treabă. Stimați eurodeputați, Lumea în care trăim e plină de provocări cu mult prea multe puteri care uh, preferă limbajul confruntării și al unilateralismului. Dar este o lume și în care milioane de oameni ies pe stradă să protesteze împotriva corupției sau să solicite schimbarea democratică. Lumea are nevoie de leadershipul nostru mai mult ca niciodată pentru a ne prezenta în fața lumii ca o putere responsabilă, să fim o forță a păcii și a schimbării pozitive. Trebuie să arătăm partenerilor noștri la Națiunile Unite că se pot baza pe noi, pentru că noi suntem campionii multilateralismului. Trebuie să demonstrăm prietenilor noștri din Balcanii de Vest că împărtășim același continent, aceeași istorie și aceeași cultură. Și vom împărtăși același destin, ușa noastră rămâne deschisă. De asemenea, împărtășim același destin și cu partenerii noștri transatlantici. Da, avem și probleme, fără îndoială. Însă legăturile noastre au rezistat timpului. Și acum când noi vorbim, mii de studenți, cercetători, antreprenori, artiști, continuă să construiască milioane și milioane de prietenii, de contacte de afaceri și proiecte științifice. Această miriadă de uh, țesături fac o legătură care e mult mai puternică decât orice uh, punct de discordie individual. Țările din Est și Vest, din Sud și Nord, au nevoie de Europa ca partener real. Putem fi cei care configurează o ordine globală mai bună, pentru că asta e vocația Europei și e ceea ce își doresc și cetățenii europeni. Și mă bucur că am un diplomat atât de experimentat ca Josep Porel în echipa noastră lucrând alături de Iuta Urpilainen, Oliver Varhei și Ianeș Lenarcici, pentru că ei împreună vor face o muncă inestimabilă, pentru că vom investi în alianțe și coaliții care să promoveze valorile noastre. Vom promova și proteja interesele Europei printr-un comerț deschis și echitabil. Ne vom consolida parteneriatele prin cooperare, deoarece partenerii puternici fac și Europa puternică. Comisia mea nu se va teme de a vorbi limbajul încrederii, dar va fi Calea noastră, Our Way, calea europeană. Aceasta este comisia geopolitică la care eu mă gândesc și ă, de care Europa are mare nevoie. Stimați eurodeputați, dacă există o arie în care lumea are nevoie de leadershipul nostru, aceasta e protejarea climatului. Este o temă existențială pentru Europa, dar și pentru întreaga lume cum să nu fie existențială atunci când știm că 85% din oamenii cei mai săraci trăiesc în cele 20 de țări cele mai vulnerabile la schimbarea climatică. Cum să nu fie o problemă existențială atunci când vedem că Veneția e înghițită de ape, că pădurile Portugaliei sunt în flăcări, că um, agricultura Lituaniei se înjumătățește din cauza secetei. Toate acestea s-au întâmplat și în trecut, dar niciodată atât de frecvent și atât de intens. Și nu mai avem nicio clipă de pierdut în combaterea schimbării climatice. Cu cât Europa se mișcă mai repede, cu atât avantajele vor fi mai mari pentru cetățenii noștri, pentru competitivitatea noastră și pentru prosperitatea noastră. Pactul ecologic european este o obligație pentru sănătatea planetei noastre și pentru cetățenii noștri, pentru economia noastră. Iar Franz Timmermans este persoana potrivită ca să realizeze acest pact ecologic. Și sunt încântată că va fi susținut de Cadri Simpson, Adina Vălean și mulți alții. Acest European Green Deal, pactul ecologic, este noua noastră strategie pentru creștere. Ne va ajuta să reducem emisiile în timp ce creăm locuri de muncă. În inima aceste, acestui pact vom avea o strategie industrială care să permită afacerilor mici și mari să inoveze, să dezvolte noi tehnologii în timp ce creează noi piețe. Vom fi cei care fixează standardele globale. Acesta este avantajul nostru competitiv și e cea mai bună cale pentru a ne asigura că există un mediu de afaceri echitabil. Dar toate acestea trebuie să-i servească pe cetățenii europeni. Ei doresc și se așteaptă ca Europa să acționeze în ce privește clima și mediul, dar au nevoie de asemenea de o energie uh, curată, sigură și ieftină. Au nevoie de locuri de muncă au nevoie să poată să călătorească între aceste noi locuri de muncă și casele lor. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste nevoi uh, sunt uh, împlinite într-o manieră durabilă. Vorbim de o tranziție generațională către neutralitatea climatică, dar aceasta trebuie să fie inclusivă, pentru că altfel lucrurile nu se vor întâmpla deloc. Va fi nevoie de investiții masive în inovație, cercetare, infrastructură, locuințe și formarea oamenilor. Va fi nevoie de investiții publice și private, atât la nivel european cât și la nivel național. Și odată în plus, Europa deja e lider. Uniunea Europeană uh, va transforma finanțarea climatică într-un mainstream în toate capitolele bugetare, dar și prin piețele de capital și întregul lanț de investiții. Regiuni care uh, au nevoie de un stimulant în plus, vom susține oamenii și afacerile cu un mecanism just de tranziție și în mod transversal prin toate uh, fondurile și instrumentele, atrăgând investițiile private de care avem nevoie. Pentru a realiza aceste lucruri, Banca Europeană de Investiții va fi un partener de încredere. Uh, sunt încântată că progresul pe care l-a făcut ca să-și consolideze rolul ca bancă climatică al UE e evident. Aceasta va stimula investițiile în tehnologiile europene și în soluții pe care lumea le așteaptă. Dar mai sunt multe de făcut. Noi emitem doar 9% din emisiile globale și trebuie să îi aducem și pe ceilalți la oaltă cu noi. Acest lucru se și întâmplă din China, în Canada, prin California și în California um, ceilalți lucrează împreună cu noi pentru a-și crea propriul sistem de um, comercializare de certificate de emisii. Phil Hogan se va asigura că viitoarele noastre acorduri comerciale vor include un capitol privind dezvoltarea durabilă. Știm că schimbările climatice ne afectează pe noi toți avem datoria să acționăm și puterea de a fi lideri. Doamnelor și domnilor, digitalizarea face posibile lucruri care erau de negândit în urmă cu o generație. Să comunicăm la nivel mondial unii cu ceilalți, acces la informații, progres în medicină, protecția mediului, mobilitate, dar și incluziune. Nu există viitor fără digitalizare. Margarete Vestager este cea care ne va face să facem progrese pe acest drum. Vom automatiza activități care sunt grele pentru noi oamenii, de exemplu, portatul unor poveri grele sau sarcinile repetitive fie că asta se întâmplă în fabrică sau la birou. Însă, acest uh, lucru are și un alt aspect pozitiv. Ne va oferi timp. Timp pentru ceea ce ne deosebește pe noi oamenii și ceea ce nu pot calculatoarele. Empatie și creativitate. Roboții infirmieri, pot, de exemplu, să ajute la um, schimbarea, la mutarea pacienților. Digitalizarea poate ajuta la sarcinile administrative. Și asta pentru ca personalul îngrijitor să aibă timp să facă ceea ce este într-adevăr important, să vorbească cu pacienții și să fie alături de ei. Digitalizarea ne va permite să um, tratăm, să gestionăm resursele mai eficient și mai eficace. Uh, apa, energia, toate resursele acestei uh, planete vor trebui gestionate în mod cât se poate de exact. Da, digitalizarea va schimba de la rădăcină societatea noastră, economia noastră, administrația noastră. De fapt, o face deja de astăzi. Trebuie să folosim șansele și oportunitățile, dar și să abordăm riscurile. Și pentru a face asta, trebuie să, echilibră, să echilibrăm ceea ce nu poate face piața. Uh, Trebuie să ne protejăm uh, prosperitatea europeană, dar și valorile. Trebuie să ne alegem propria noastră cale europeană și în era digitală. Cum, facem, cum vom face asta în mod concret? În primul rând, trebuie să stăpânim și să deținem în Europa tehnologii cheie. De exemplu, computere cuantice, inteligență artificială, blockchain, uh, tehnologiile de chip uh, critice. Ca să reușim asta pentru a umple lacunele existente, trebuie să um, ne ocupăm de asta împreună. Să ne punem la oaltă resursele, banii, capacitățile de cercetare, cunoaștere, cunoașterea noastră, dar și capacitatea de a pune lucrurile în aplicare. Am făcut asta deja odată cu supercomputerele. Europa este acum pe cale să cumpere unul din cele trei uh, cele mai puternice computere din lume. Este minunat că îl vom avea, dar ceea ce îmi doresc eu este ca, la, ca următoarea generație de supercalculatoare să o construim noi, ca europeni. Europa are oamenii de știință și capacitățile industriale pentru a fi competitivă în acest domeniu și să nu uh, minimizăm asta și să nu lăsăm nici pe alții să minimizeze asta. Inovația are nevoie de minți deștepte, însă are nevoie și de diversitate. In, inovația are nevoie de spațiu pentru a gândi. Și avem toate aceste lucruri în Europa. Oamenii vor să trăiască aici, vor să cerceteze aici și vor să-și construiască un viitor aici. Avem nevoie de infrastructură potrivită pentru viitor, cu standarde comune, precum rețelele gigabit și um, tehnologii cloud sigure pentru generația actuală, dar și cea viitoare. Materia primă a digitalizării sunt datele. Cu fiecare click pe care îl facem noi aici în Europa, hrănim algoritmi uh, de cele mai multe ori care sunt Um, de partea cealaltă a Atlanticului și aceste clicuri la rândul lor ne um, influențează comportamentul și nu este ceva ideal ca situație. Așa cum am făcut-o cu regulamentul general privind protecția datelor, și anume am stabilit cadrul pentru întreaga lume și numai Europa putea să facă asta, ei bine, la fel trebuie să facem și cu inteligența artificială. Pentru că noi, în Europa, gândim din perspectiva omului, nu din perspectiva pieții, nu din perspectiva statului, ci din perspectiva omului. Și nu este vorba, și e important de subliniat, să um, restricționăm fluxurile de date. E vorba despre a stabili regulile, de a stabili noi regulile despre cum pot fi uh, procesate date în mod responsabil. Pentru că pentru noi în Europa protecția identității digitale este prioritatea principală. În același timp însă ne dorim inovații. În momentul de față, 85% din toate datele fără caracter personal nu sunt folosite. Nu sunt folosite nici măcar o singură dată. Sunt colectate în mod automat dar nu sunt folosite nici măcar o dată. Este o enormă risipă. Pentru că în aceste date hibernează cunoștințe pe care ar trebui să le avem și să le folosim. Tocmai de aceea trebuie să creăm un cadru astfel încât guvernele și întreprinderile să poată partaja datele și să le pună la dispoziție într-un uh, loc uh, sigur și nu pot închipui o persoană mai competentă, precum Thierry Breton, pentru a dezvolta o strategie cu privire la date. Apoi, bineînțeles, securitatea cibernetică este reversul medaliei, în ceea ce, medaliei digitalizării și deci este o prioritate de asemenea pentru noi. Competitivitatea întreprinderilor europene necesită standarde de securitate cât se poate de ridicate și o abordare comună la nivel european. Trebuie, deci, să um, mergem pe principiul uh, need to share, nu need to know. Și avem nevoie de o um, platformă comună și de o agenție de securitate cibernetică comună. Numai astfel creăm încredere în uh, economia în rețea și creăm re- și îmbunătățim reziliența. Și putem reuși toate aceste lucruri dacă suntem uniți, dacă construim toate aceste lucruri pe valorile noastre europene. Și sunt convinsă că dacă facem asta, Europa va putea juca un rol de lider și în era digitală. Europa poate face asta. Stimați deputați, Europa are multe lucruri de care se poate mândri. Suntem superputerea comercială a lumii. Suntem primii la nivel global în exportul de bunuri, uh, de bunuri și de servicii. Suntem cea mai mare sursă, dar și cea mai mare destinație de investiții străine directe la nivel mondial. Industria noastră are uh, sectoare de, uh, ra, de, de cea mai înaltă calitate. De exemplu, producem o treime din uh, sateliții spațiali. Iar companiile noastre de, dețin 40% din brevetele um, mondiale în ceea ce privește tehnologiile regenerabile. Ar trebui să folosim această putere de transformare uh, în această tranziție atât digitală cât și climatică pentru a ne consolida baza industrială și potențialul de inovație. Acest lucru însă nu se poate face decât prin investiții. Și, stimați deputați, trebuie să trecem la nivelul superior. De ani de zile avem mai puțină inovație decât au concurenții noștri și este un enorm handicap pentru competitivitatea noastră și pentru capacitatea noastră de a fi lider în această transformare. Tocmai de aceea, următorul cadru financiar multianual nu ar trebui să fie văzut ca un simplu exercițiu contabil. Lumea, așa cum era ea în urmă cu șapte ani, nu seamănă deloc cu, cum va fi ea în șapte ani. Bugetul nostru trebuie să fie modernizat în mod semnificativ. Știu că în acest domeniu mă pot baza pe experiența și competența lui Johannes Hahn, dar știu de asemenea că mă pot baza și pe acest Parlament. Însă, bugetele publice nu pot să facă decât un număr limitat de lucruri. Trebuie să ne asigurăm că investițiile curg acolo unde sunt necesare și vom face asta prin uh, finalizarea uh, Uniunii Piețelor de Capital. Asta va îmbunătăți accesul la finanțare pentru micile afaceri și pentru startup-uri, astfel încât ele să poată crește, inova și să-și poată asuma riscurile necesare. Același lucru pentru Uniunea Bancară. Trebuie să o ducem la bun sfârșit pentru ca sistemul nostru financiar să fie mai puternic și mai rezilient. I-am acordat această sarcină lui Valdis Dombrovskis, persoana potrivită pentru jobul potrivit. El se va asigura că economia noastră lucrează pentru și funcționează pentru oameni. Locuri de muncă de calitate, oportunități egale, condiții echitabile de muncă și incluziune. Și el știe că avem nevoie de finanțe publice solide pentru creștere durabilă. Și va face în, aș, în așa fel încât să promoveze competitivitatea noastră, dar și sustenabilitatea. Acestea două merg mână în mână. Trebuie să nu uităm niciodată că sustenabilitatea competitivă a fost întotdeauna cheia economiei noastre de piață sociale, doar că o numeam altfel. Gândiți-vă la toate întreprinderile familiale din Uniunea Europeană. Ele nu au fost construite pe valoarea acțiunilor și pe primele acordate managementului. Au fost construite pentru a dura, pentru a fi transmise viitoarei generații, pentru a crea locuri de muncă pentru a, um, și um, suficient bune pentru angajați, au fost construite pe pasiune pentru calitate, tradiție și inovație. Și aceste, unele dintre aceste lucruri poate s-au schimbat, dar trebuie să redescoperim această sustenabilitate competitivă. În acest spirit, sta, fiecare stat membru din Uniunea Europeană și-a asumat obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. În același spirit, Paolo Gentiloni va supraveghea implementarea acestor obiective. El crede în această sarcină și eu cred în el. economia europeană și-a revenit după cea mai gravă criză economică și financiară de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Piața muncii este în continuare puternică, iar șomajul continuă să scadă. Însă, se creează nori la orizont și Europa ar trebui să se pregătească pentru ce urmează. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce ne face puternici. Piața unică, moneda unică. A venit momentul să ducem la bun sfârșit Uniunea Economică și Monetară, pentru a produce creștere și locuri de muncă și pentru a crește reziliența macroeconomică. Trebuie să folosim flexibilitatea permisă prin pactul de stabilitate și creștere pentru a da timp și spațiu economiilor noastre să crească. Însă, în același timp, trebuie să sprijinim statele membre prin investiții țintite și reforme structurale și nu mă pot gândi la o persoană mai potrivită pentru asta decât Eliza Ferreira. Honorable members, Stimați eurodeputați, luna trecută 39 de persoane și-au pierdut viața în spatele unui camion după ce au fost traficați prin cel puțin patru state europene. E o tragedie. Când o mamă din Vietnam primește un mesaj de la fica ei din Europa că nu mai poate respira, că se sufocă. Pentru acei 39 de oameni, pentru mamele lor, pentru taților și pentru prietenilor cu toții suntem de acord că așa ceva nu ar trebui să se întâmple niciodată. Expect... Cetățenii se așteaptă ca Europa să găsească soluții comune la problema comună a migrației. Și o chestiune care ne-a dezbinat. Însă trebuie să progresăm avem nevoie de soluții care să fie bune pentru toată lumea. Și aceasta este sarcina pe care am însărcinat-o lui Margarita Schinas și doamnei Ilva Johansson. Cu competențele eh, și cu perspectivele lor diferite vor alcătui o echipă formidabilă. Stimați eurodeputați, un lucru e clar. Europa va oferi întotdeauna adăpost celor care au nevoie de protecție internațională. Și este în interesul nostru ca cei care rămân aici să fie integrați în societatea noastră. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că cei care nu au dreptul să rămână să se întoarcă acasă. We have to break the trebuie să distrugem modelul de afaceri al traficanților, un model bazat pe cruzime. Trebuie să ne reformăm sistemul de azil, dar fără să uităm niciodată valorile noastre de solidaritate și responsabilitate. Trebuie să ne consolidăm granițele externe pentru a avea din nou o zonă Schengen care să funcționeze pe deplin. Trebuie să investim în parteneriatele noastre cu țările de origine pentru a îmbunătăți condițiile de trai de acolo și pentru a crea șanse. Nu va fi ușor. Însă, haideți să ne amintim cuvintele lui Václav Havel. E bine să facem asta. Migration will not migrația nu va dispărea, va rămâne. Prin urmare, eu cred că Europa, care este atât de mândră de valorile sale și atât de mândră de statul de drept, trebuie să fie capabilă să vină cu o soluție care să fie uh, atât uh, omenoasă, dar și eficace și trebuie să fim în stare să facem așa ceva. Și aceeași echipă alcătuită din Margarete Schina și din Ilva Johansson, va fi responsabilă pentru a ne consolida securitatea internă. Ei se vor asigura că prin cooperarea pentru punerea în aplicare a legii vom putea face față noilor amenințări care apar și ei se vor asigura că Europolul, cea mai bună unaltă pe care o avem pentru a combate delinvența, e la înălțimea sarcinii încredințate. Stimați uh, eurodeputați, când eram mică, și trăiam aici la Bruxelles, la Bruxelles. Uh, sora mea mai mică a murit de cancer când avea 11 ani. Îmi aduc aminte foarte bine cât de neputincioși se simțeau părinții mei. Mi-aduc însă aminte și de personalul medical care a îngrijit-o foarte bine. Cu toții am trecut prin ceva asemănător sau cunoaștem pe cineva care a trecut prin ceva asemănător – numărul de cazuri de cancer e în creștere, însă uh, ne-am îmbunătățit în ceea ce privește diagnosticarea și tratamentul acestei boli. Europa va fi un lider în lupta împotriva cancerului. La începutul anului viitor, doamna Stella Kiriakidis va lansa un plan împotriva cancerului foarte ambițios și este persoana potrivită care să se asigure că planul european pentru a învinge cancerul va eh, reduce din suferința cauzată de această boală. The point is... Ideea e că Uniunea Europeană trebuie să se îngrijească de lucrurile pentru care oamenii lucrurile pentru care oamenii se simt uh, uh, vizați. Oamenilor le pasă de viitorul copiilor și al societății noastre. Cultura și educația sunt legătura noastră cu viitorul. Asta ne face unici, spiritul nostru, cultura, diversitatea, moștenirea noastră și știu că prin ajutorul oferit de doamna Maria Gabriel, aici suntem pe teren sigur și de aceea uh, Uh, mă bucur să vă anunț că portofoliul dumnei va primi o nouă denumire. Dumnei va fi comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret. Oamenilor le pasă de dreptate și de egalitate mm, și de aceea l-am ales pe Nicolaș Mist să se ocupe de implementarea pilonului nostru social de drepturi sociale și de combaterea sărăciei, uh, începând cu vârsta copilăriei. Dumnealui va prezenta un cadru pentru a se asigura că fiecare lucrător din Uniunea Europeană are un salariu minim corect. And Helena da- Iar Helena Dali va fi cea care se va lupta pentru a sparge plafonul de sticlă, acele bariere care îi împiedică pe oameni să avanseze din cauza ceea ce sunt, din cauza ceea ce cred sau din cauza persoanelor pe care le iubesc. Aceste bariere trebuie să dispară. People care about their rights. Oamenilor le pasă de drepturi, valori și libertăți. Statul de drept este temelia noastră și nu poate fi niciodată compromis. Trebuie să ne asigurăm că este respectat peste tot și protejat și să ne asigurăm că fiecare țară va fi tratată în mod egal. Trebuie să ne concentrăm pe dialog și pe prevenție, însă niciodată nu trebuie să ezităm dacă trebuie luate măsurile necesare. Avem nevoie de experiență și de angajament, iar Vera Iurova și Didier Reinders sunt persoanele potrivite pentru a ne oferi exact asta. Oamenilor le pasă de aerul pe care îl respiră, de apa pe care o beau, hrana pe care o mănâncă și natura la care țin atât de mult. Cu toții putem să ne considerăm norocoși că Virginius Sinkevicius va fi cel care va conduce lupta Europei pentru a menține biodiversitatea noastră și pentru a proteja oceanelor, asigurându-se de asemenea că și comunitățile costiere și ale pescarilor pot prospera. Iar domnul Ianoș Voicecovski se va asigura că și agricultorii noștri pot să prospere pe măsură ce se adaptează la noile realități. Avem o tranziție dublă. Clima și digitalizarea. Bineînțeles că asta va aduce schimbări pentru toată lumea, însă nu trebuie să existe nici cea mai mică urmă de îndoială. Agricultura va rămâne o parte apreciată din cultura și din viitorul nostru. Și avem nevoie de o strategie uh, viabilă de la fermă în farfurie. Asta înseamnă acces la capital pentru tinerii fermieri și, de asemenea, faptul că uh, alimentele importante din țările terțe trebuie să respecte standardele de mediu ale Uniunii Europene. Și oamenii vor, de asemenea, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce le privește viitorul. Le pasă de asta. Prezența la alegerile europene de anul acesta a fost cea mai mare din 25 de ani, însă participarea democratică nu se oprește în ziua alegerilor. Vom mobiliza cele mai bune energii ale Uniunii din toate instituțiile, din toate categoriile, pentru a implica pe toți în conferința cu privire la viitorul Uniunii Europene. Va fi o conferință inclusivă pentru toate instituțiile și pentru cetățeni, iar Parlamentul European va trebui să joace un rol de lider. În ceea ce privește Comisia, Doamna Dubravka Șuița, eurodeputată experimentată, va colabora strâns cu dumneavoastră pentru ca această conferință să fie încununată de succes. Doamnelor și domnilor, știm cu toții că un membru al familiei noastre intenționează să părăsească Uniunea noastră. marea majoritate a Parlamentului eh, cred că se bucură că această mică minoritate nu va mai putea aplauda aici în astfel de ocazii. And I've never ever made în ceea ce mă privește, niciodată nu am ascuns faptul că întotdeauna voi rămâne o remainer. We will respect the decision taken. Însă vom respecta decizia luată de poporul britanic și vom colabora strâns pentru a găsi niște soluții la provocări pe care le avem în comun, cum ar fi securitatea. Însă un lucru trebuie să fie clar. Indiferent ce ne rezervă viitorul, legătura și prietenia dintre popoarele noastre uh, nu pot fi uh, distruse de nimic. Doamnelor și domnilor parlamentari, peste 30 de ani, alte persoane, poate chiar în același loc, ne vor judeca faptele noastre, așa cum am făcut-o și eu la începutul discursului meu. Oare ce vor avea de spus? Asta depinde de ceea ce vom face noi împreună. Dacă ne facem bine treaba, Europa Anul 2050 va fi primul continent din lume neutru în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și va fi o putere de prim rang în domeniul digital. Uniunea Europeană va, fi, va avea economia care reușește cel mai bine să asigure un echilibru între piață și dimensiunea socială. Va fi prima în ceea ce privește rezolvarea marilor uh, probleme mondiale. Drumul e greu, și nici nu e ușor să facem așa ceva, însă împreună putem reuși. Haideți să ne lăsăm inspirați de acest spirit uh, de optimism, dornic de acțiune de acum 30 de ani, spirit care a dus la căderea cortinei de fier. Și ca să revin la Václav Havel, milioane de europeni se implică pentru că e bine să facă asta. Există cetățeni care se implică pentru a-și consolida comunitățile. Există oameni care își dăruiesc timpul pentru a îngriji vârstnicii sau pentru a curăța un parc. Există oameni care ies în stradă, însă care în același timp își schimbă stilul de viață pentru a proteja clima. Aceștia sunt oameni care vor să schimbe situația. Și noi, Parlamentul, Consiliul și Comisia, și noi trebuie să facem ca lucrurile să se schimbe. Și a, în spiritul acesta eu mi-am alcătuit echipa și în spiritul acesta mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă cere încrederea. Haideți să ne punem pe treabă, pentru ca peste 30 de ani să putem să spunem și atunci viv le Hop! Trăiască Europa! lebe Europe! Trăiască Europa!

Stimată doamnă președinte von der Leyen, și eu țin să salut uh, Consiliul, uh, să-i salut pe toți comisarii prezenți. Vom începe acum dezbaterea prin intervențiile președinților de grupuri politice. Are cuvântul domnul Manfred Weber. Clear priorities, well balanced, forward looking. Priorități uh, clare, perspectivă înspre viitor, Um, acesta a fost, uh, au fost elementele discursului Ursulei von der Leyen și îi mulțumesc pentru asta. Um, candidații care nu au fost pregătiți pentru um, postul de comisar au fost respinși, dar iată acum avem uh, o echipă și comisiile responsabile au dat undă verde pentru ea. Procedura a fost uh, clară și transparentă. În ultimele săptămâni și luni, V-am supus multor provocări, însă, iată, ați uh, avut succes, ați muncit din greu și astăzi ne-ați prezentat noul dumneavoastră colegiu, echipa pentru leadershipul Europei. Astăzi, sperăm, cu sprijinul întregului Parlament, vom putea transmite uh, și da Comisiei o legitimitate democratică puternică. Una dintre realizările echipei dumneavoastră este îmbunătățirea echilibrului de gen avem mai multe femei comisar decât vreodată în trecut și în calitate de politician uh, de la conducerea PPE-ului, uh, din partea PPE avem 50% femei. Deci noi ne-am, ne-am atins obiectivul de a avea 50% femei, ceilalți mai au treabă de făcut, iar noi, ca PPE, am propus prima femeie președinte al comisiei. Deci, iată, noi uh, nu facem numai discursuri frumoase, ci și uh, furnizăm rezultate. Colegi precum Johannes Hahn, Phil Hogan, Valdis Dombrovskis, Maria Gabriel um, sunt, cu, ex, sunt experimentați, avem alți colegi noi, uh, Margareti Schina, uh, domnul Varheli, uh, dar avem și colegi care au fost în Parlamentul European, Adina Volean și Dubravka Suița. Din punctul nostru de vedere al PPE-ului, amestecul uh, este ideal. Ne bazăm pe contribuția voastră. Dragi colegi, grupul meu, Partidul Popular European, la ultimele alegeri a obținut 40 de milioane de voturi. Și acum avem responsabilitatea să furnizăm rezultate celor care ne-au ales. Suntem cel mai mare partid în Europa, în Parlamentul European și acum Vrem să lucrăm ca să obținem rezultate. În 2024 vom fi implementat o strategie climatică ambițioasă, bazată pe inovație, fără să-i atacăm pe agricultori și fără să facem politică împotriva industriei. În 2024 vom fi obținut ca Uniunea Europeană să aibă un master plan împotriva cancerului. Vom fi reușit în 2024 să creăm noi 5 uh, milioane de noi locuri de muncă și trebuie să oprim fuga creierelor. Um, în 2024 vom fi încheiat noi acorduri comerciale. Trump construiește ziduri comerciale, noi trebuie să, con- să construim punți comerciale. În 2024 vom fi transformat Europolul într-un FBI european, iar mafia și criminalitatea organizată uh, vor simți presiunea acestuia. În 2024 vom fi definit uh, frontierele finale ale Europei. Turcia este un partener puternic, dar nu poate deveni membru al Uniunii Europene. Și în 2024 vom fi creat o pază de coastă um, și uh, de frontieră puternică cu cel puțin 10.000 de uh, persoane în plus, astfel încât să hotărâm noi cine intră în Europa. Acestea sunt rezultatele pe care le vom furniza și acestea sunt și motivele pentru care astăzi vom vota pentru această comisie. Să începem de pe acum să ne ținem promisiunile. Proiectele ambițioase sunt importante, este clar acest lucru. Însă în următorii ani miza este mult mai mare. Societățile noastre avem senzația că se destramă. Senzația noastră sentimentul nostru european comun este amenințat din cauza celor care se simt amenințat amenințați uh, și di, suntem divizați între cei amenințați de globalizare și cei care simt că vin noi oportunități. Este nevoie de o, un sentiment de apartenen, apartenență comun. Avem nevoie de identitate. Cu toții știm să ne descriem identitatea națională prin istoria noastră, realizările noastre, cultura noastră, dar noi ca europeni putem să ne descriem modul de viață european Chiar și statele cele mai sărace din Europa au un sistem de sănătate bazat pe solidaritate. În Statele Unite încă se mai ceartă pe Obamacare. În întreaga Europa, pedepsa capitală este interzisă și acest lucru nu este valabil la nivel mondial. Democrația, statul de drept, ă, tratamentul egal al femeilor și bărbaților, acestea toate stau sub uh, titlul stilului de viață european. Dar, de asemenea, libertatea, libertatea de religie, de um, presă, de exprimare și așa mai departe. Mă fascinează stilul de viață, mă, fascinează uh, cultura chineză, dar nu vreau să trăiesc stilul de viață chinez. Uh, Um, la fel și cu alte regiuni. Vreau să trăiesc stilul de viață european, vreau, să, uh, vreau să trăiesc modul de viață european, îmi place să fiu european. În următorii cinci ani vom decide dacă Europa își păstrează inima și sufletul sau dacă va fi dată la o parte și va fi împinsă înspre o lume din ce în ce mai brutală. PPE-ul este dispus să coopereze cu toate forțele democratice din acest Parlament pentru o Europa mai bună. PPE-ul a arătat în tradiția lui de Gasperi, a lui Schumann și a lui Helmut Kohl că luptăm pentru Europa unită. Oamenii se bazează pe noi să începem să ne ținem promisiunile. Grazie, președinte Weber. Vă mulțumim, domnule președinte Weber. Are cuvânt acum doamna președinte Garcia Perez, din partea grupului Social și Democraților. Mulțumesc! Stimată doamnă von der Leyen, în iulie v-am acordat un vot de încredere, deși dumneavoastră nu ați fost candidata noastră și v-am votat atunci pentru că v-ați luat angajamentul să includeți în programul de lucru niște priorități care pentru noi sunt fundamentale. Ați acceptat ca transformarea ecologică să devină axul principal al următorului mandat. Și mai mult, v-ați luat angajamentul să o faceți în mod just, fără să lăsați pe nimeni în urmă. Noi vrem să începem acum să lucrăm cât mai repede, însă avem nevoie uh, de asigurări că, ne veți, că vă veți respecta uh, angajamentele. Înainte de a începe audierile, socialiștii și noi am spus că acest mare obiectiv al uh, viabilității de mediu sociale și um, economice trebuie să se concretizeze prin niște măsuri concrete care să îmbunătățească și să transforme viața cetățenilor nostru. Și de aia ne aflăm aici și de asta am fost aleși. Uh, și de asta și pentru a garanta de asemenea competențele tuturor comisarilor, grupul meu politic a dat dovadă de responsabilitate și a fost foarte exigent la audierile organizate pentru cei 27 de comisari care vor uh, alcătui viitorul colegiu, deoarece de data asta nu ne putem permite să dăm greș. Să dăm greș față de tinerii care în fiecare vineri ies în stradă și să ne spună că planeta și viitorul lor acum se află în joc. Nu putem să dăm greș în fața femeilor și datorită presiunilor noastre s-au făcut eforturile cele mai mari pentru a avea o egalitate între bărbați și femei. Grupul nostru în continuare se va lupta pentru egalitatea de gen nu doar în ceea ce privește numărul de posturi, ci și în ceea ce privește politicile care trebuie duse la bun sfârșit. Și una dintre aceste politici ar trebui să fie să încercăm să punem capăt flagelului uh, violenței împotriva femeilor printr-o directivă. și nu putem să dăm greș în fața atâtor cetățeni care văd cu multă îngrijorare cum teritoriile lor devin depopulate deoarece nu mai au șanse acolo. De aceea noi mizăm pe un fond de tranziție just, ambițios, cu resurse suplimentare care să ajute în cadrul acestei tranziții ecologice, pentru că asta să fie uh, corectă din punct de vedere social, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Deci avem acum 5 ani în față pentru a demonstra că se pot găsi soluții prin politică, pentru a demonstra că împreună suntem mai puternici și că Uniunea are multe de spus într-o lume lume din ce în ce mai tulburată. Nu-i vom asculta pe cei care nu fac decât să atâțe urile și care nu vor decât o renaționalizare a politicilor. Știm că doar împreună putem să facem față acestor provocări majore. Dar pentru asta e nevoie de o comisie puternică, curajoasă, o comisie care să fie în stare să uh, dea un nou impuls, o nouă dinamică și să treacă peste vechile probleme. Avem nevoie de o politică nouă, deoarece realitatea e din ce în ce mai complexă și pentru a ne orienta pentru a ne uh, schimba principiile și pentru a asigura viabilitatea sistemului nostru social și pentru a avea o coerență, deci pentru a ne orienta cel mai bine, este să ne orientăm în funcție de obiectivele de dezvoltare durabilă și Agenda 2030. Mă bucur că la cererea noastră ați acceptat ca fiecare comisar individual și între colegiul să fie obligați de punerea în aplicare a acestor obiective și mă bucur că au fost incluse în semestrul european. Suntem foarte mulțumiți că noul Green Deal este o prioritate pentru noua Comisie Europene. Com- prioritatea majoră și suntem siguri că domnul Timmermans va face o treabă minunată. Nu putem aștepta, e o urgență în ceea ce privește schimbarea climatică. Și pentru noi, socialiștii, această agendă nu va fi neapărat uh, verde, ci ca un pepene roșu, deci uh, verde înăuntru și roșu pe afară. Invers, mă scuzați. Uniunea Europeană trebuie să-și recupereze spiritul social oamenii și combaterea inegalităților trebuie să se afle în miezul acțiunilor politice. Însă pentru asta e nevoie de politici concrete. În mandatul anterior am pus bazele unui pilon social european, european, pe care acum trebuie să le elaborăm. Noi, socialiști și democrații, avem un arsenal de propuneri pentru a consolida acest pilon european și, de asemenea, arhitectura financiară și fiscală a Uniunii Europene. Și vă asigur că în următorii cinci ani noi vom insista pe asta în continuare și aceleași principii de respectare a demnității umane, de solidaritate și de dreptate trebuie să ne călăuzească și în politica noastră externă. Și aici trebuie să spun că avem persoana cea mai potrivită. Josep Borrell este cel care va avea sarcina enormă de a încerca să impună interesele și valorile noastre, pace, reguli și multilateralism, într-o lume cu mari turbulențe. De asemenea, vom fi exigenți și în ceea ce privește respectarea principiilor în politica de migrație și politica comercială. Astfel, nu ne vom pierde legitimitatea și trebuie să dăm dovadă de coerență și trebuie să fim ambițioși în ceea ce privește viitorul buget. Nu putem să facem mai multe cu mai puțin bani. Pentru noile proiecte nevoie de fonduri în plus, de aceea grupul nostru va fi foarte exigent în ceea ce privește noul cadru financiar multianual. Și în încheiere, noi, socialiștii și democrații, nu considerăm că e pierdută lupta pentru democratizare. Nu, sistemul uh, șpiță în candidaților trebuie consolidat. Trebuie să se discute din nou despre listele transnaționale și de aceea ne vom implica uh, foarte mult în viitoarea conferință cu privire la viitorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană se clădește zi cu zi. De aia e ceva așa de interesant și unul din părinții proiectului european spunea uh, că experimentele politice se tot încearcă până ajungi la succes. Asta spunea domnul, uh, domnul Spac. Deci trebuie să avem uh, o Europa unită, prosperă și egalitară. Și în acest mandat, ceea ce vom face în acest mandat Uh, va fi esențial pentru continuitatea proiectului european. Va fi important pentru ca cetățenii să-și recapete încrederea în instituțiile europene. Noi, socialiști și democrații, știm foarte clar și am înțeles asta. Vrem să fim la înălțimea situației și de aceea astăzi, prin votul nostru exigent, loial, sprijinim acest colegiu de comisari, însă vom fi cu ochii în patru și avem încredere în faptul că această comisie va fi conștientă de acest fapt și că va acționa în mod responsabil, deoarece miza este mult prea mare. Mulțumesc! Grație, președinte! Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Cioloș doamnă președintă ales, stimați colegi, această comisie este fructul unui proces de examinare severă, un um, proces pe care acest parlament i l-a rezervat, dar trebuie să devină mai puternică și acum trebuie să aducă rezultate pe baza angajamentelor luate, așa cum ni le-a prezentat Ursula von der Leyen. Solicit acestei comisii să ne arate trei lucruri, viziune, pasiune și ambiție E singura manieră de a pregăti Europa pentru a face față noilor provocări ale acestei lumi și în același timp să entuziasmeze cetățenii. Da, m-ați auzit exact, avem nevoie de entuziasm pentru ca proiectul să meargă înainte. O comisie geopolitică, a spus doamna von der Leyen, foarte bine, dar asta necesită schimbări în profunzime. Ca și grup politic, noi avem patru priorități pe care le-am promovat. Mai întâi, avem ambiția de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere al carbonului în 2050, însă cu economie gata să răspundă provocării. Asta va fi posibil cu antreprenori, agricultori și cercetători gata să acționeze. Haideți deci să investim în tranziție cu acest fond pentru tranziție just și o bancă pentru climă, cu un buget care să fie la înălțimea sarcinii trasate. În al doilea rând, Digitalul transformă deja societatea noastră cu oportunități considerabile pentru cetățeni, pentru economie, dar și cu riscuri firește. În fața acestor evoluții, haideți să construim niște companii lider în acest domeniu și în MM-urile noastre să facilităm accesul la finanțare. Cu un cadru reglementar pentru inteligența artificială, inclusiv cu o strategie reală la nivel european pentru gestionarea datelor. Știu că Margarete Vestager, Thierry Breton vor fi la înălțimea acestor sarcini. În al treilea rând, Europa, în 5 ani, va mai vorbi oare pe picior de egalitate cu China și cu Statele Unite? Va fi în continuare o voce ascultată în Africa? Trebuie să arătăm că suntem capabili să gestionăm o politică de azil și migrație la înălțimea valorilor noastre și să construim o politică comercială cu clauze de durabilitate puse în aplicare în mod efectiv. De asemenea, să avem o Europa a apărării, dar deschisă parteneriatelor. Pentru toate acestea, trebuie să reconectăm cetățenii cu Europa ne dorim o democrație europeană care nu se rezumă la alegeri la fiecare cinci ani, ci fiecare trebuie să se simtă implicat tot timpul și e sarcină conferințe privind viitorul Europei. Iar grupul meu politic va fi un motor al acestei conferințe. E un mijloc de a înlătura obstacolele instituționale pentru care împiedică Europa să acționeze cum ar vrea. Sindromul too late, prea